Vreme declarația Comisiei în ce privește sinergiile între fondurile structurale și programul Orizont 2020. Și deschid dezbaterea invitând, uh, uh, invitându-l pe domnul comisar uh, Meda să uh, își facă prezentarea. President, uh, Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, vreau să încep prin a vă mulțumi pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a vă vorbi despre importanța sinergiilor între fondurile structurale și programul Orizant 2020. Din păcate, așa cum știți, doamna comisar Crețu nu poate să fie prezentă astăzi, dar m-a rugat să vorbesc și în numele dumnea ei. Toate sinergiile au fost discutate și dezbătute în această instituție an la rând. Orizont 2020 este primul program cadru de inovare și cercetare care în mod clar și explicit se referă la sinergii cu fondurile structurale europene și cu fondurile de investiții. Într-adevăr, regulamentul care a stabilit aceste fonduri a convertit sinergiile din nouă uh, condiții uh, opționale în tot atâtea condiții obligatorii. s-a vorbit despre strategiile de specializare. Înainte erau doar niște idealuri, acum sinergiile există în realitate. Puteți să mă întrebați de ce sinergiile sunt atât de importante. Cu cât avem mai multe sinergii între fondurile structurale și Orizont 2020, cu atât putem să avem uh, consecințe mai bune pentru creștere, ocupare uh, și investiții în general la toate nivelurile. Recent, serviciile noastre au publicat și au distribuit uh, către membrii Comisiei Regii o broșură numită Fondurile Europene care lucrează împreună pentru ocupare și creștere economică. În broșură există nenumărate exemple de sinergii și sunt evidențiate inițiative unde există un mare potențial de sinergii. Am vorbit despre competitivitatea programelor operaționale din România sau de programele de inovare în uh, nordul Vestfaliei sau despre laboratoarele din Spania sau despre uh, um, infrastructurile din Ungaria, Cehia și România sau despre programele din Marea Baltică. O altă um, ilustrare a sinergiilor pe teren este uh, foarte bine ilustrată, foarte bine arătată de ceea ce numim noi Seal of Access, acest sigiliu pe care noi îl oferim uh, IMM-urilor care profită de fondurile structurale sau de Orizont 2020 și care au reușit în cadrul unei evaluări. Aceste programe cu o foarte mare calitate pot să caute apoi niște uh, surse alternative de finanțare la nivel național sau regional. De când am lansat această inițiativă în noiembrie, toate așteptările noastre au fost depășite. Am semnat, Corina Crestu și cu mine, mai mult de 3200 de asemenea sigilii de excelență. Și, practic, uh, aceste proiecte veneau din toate statele membre. Și, în același timp, trebuie să ținem cont de mai mult de 100 de autorități de finanțare, care reprezintă atât uh, comunitatea de cercetare, cât și comunitatea întreprinderilor, care au trebuit să fie mobilizate ca să lucreze împreună pentru a pune la punct măsuri astfel încât să putem să punem în aplicare acest uh, uh nou instrument, acest sigiliu al, al excelenței. Cred că astfel am reușit să rezolvăm discrepanțele care existau între acest sigil al excelenței și regulile ajutorului de stat. Acum aceste discrepanțe au fost soluționate. Există și o platformă care a fost creată de către comisie ca să ușureze schimburile de experiență și învățarea uh, reciprocă pentru anumite uh, nevoi bine țintite sau pentru a furniza um, informații. Sigiliul excelenței, din punctul nostru de vedere, este una dintre principalele realizări ale anului și este un mare succes, mult mai mare decât ne-am fi așteptat. Întrebarea este însă, uh, chiar uh, am terminat treaba sau ne mai rămân lucruri de făcut? Nu. Sinergiile sunt așa ca un proces de simplificare. Este o muncă în curs de desfășurare și trebuie să continuăm, trebuie să facem eforturi și mai mari. Acum, uitându-mă spre viitor, aș vrea să spun că ne vom îmbunătăți uh, programele și vom căuta și mai multe sinergii, de exemplu, ca să folosim acest sigiliu și pentru alte domenii din orizont uh, 2020, ca de exemplu uh, uh, pentru programele uh, Mari, Marin Skudovski. Vrem să explorăm toate sinergiile potențiale și trebuie să ne bazăm pe toată munca, ca de exemplu cea din programul Cer Curat pentru că există și pe plan regional interes pentru um, industria aeronautică. Oricum credem că este un model pe care și alte um, um, întreprinderi de interes comun uh, pot să-l urmărească. Mai există și alte aspecte asupra cărora aș vrea să vă atrag atenția. În primul rând, această specializare de, această strategie de specializare inteligentă. Această strategie era ne, uh, necesară pentru inițiativele din Orizont 2020 și pentru cele finanțate din uh, Fondul European de Dezvoltare Regională. Programele din Orizont 2020 pot să uh, obțină uh, performanțe mai bune la capitolul uh, management. Și de aceea ne-am gândit că aveam nevoie de asemenea strategii de specializare inteligentă. Comisia ajută în continuare statele membre și regiunile pentru ca ei să își pună la punct aceste strategii de specializare inteligentă, inclusiv prin această platformă aferentă care a fost creată și a cărui sediu se află în Spania. Este un program pe trei axe. Vrem să accelerăm aceste strategii, vrem să facilităm cooperarea între regiuni, inclusiv între regiuni din state membre diferite, și să avem mai multe platforme pe plan național de eh, specializare inteligentă. Deocamdată au fost create alte asemenea trei platforme despre inovare în energie, despre modernizarea industrială și o a treia în domeniul agroalimentar. Aceste trei platforme și altele pe viitor ne vor permite să folosim în mod cât mai eficient cu putință fondurile structurale și să găsim fonduri suficiente din surse private și publice. Aceste platforme de specializare inteligentă, specializare tematică, reprezintă o plusvaloare și este rezultatul inițiativei Vanguard, pentru că datorită ei s-a ajuns la cooperare între 30 de guverne regionale uh, în sectorul inovării, ca să se găsească căi de uh, progres și de um, asociere a nenumărate întreprinderi. Acum încercăm să stimulăm investițiile pentru a sprijini aceste platforme de specializare inteligentă și de modernizare. În sfârșit, câteva cuvinte despre această scară spre excelență, și anume proiectul pilot pe care l-a votat și Parlamentul pentru a identifica sinergiile potențiale în statele membre și inclusiv adoptarea instrumentelor de management din Orizont 2020. Pentru că și astfel vom putea să exploatăm mai bine uh, toate uh, domeniile în care poate să existe cooperare între regiunile din statele membre. Acest proiect pilot oricum, acum vizează doar câteva state membre, dar el va fi extins la toate statele membre voluntare. Închei cu un citat din Covery care spunea că ce contează nu este cum uh, lucrezi tu, nici cum lucrez eu, ci cum vom lucra noi împreună. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Înainte de a da cuvântul domnului Eller, dragi colegi, vreau să vă spun că o să depășim mult timpul uh, dezbaterii. Probabil după 11 și 20 vom uh, ajunge și vreau să fim foarte atenți. O să avem catch de ai, dar nu cartonaș albastre. Domnule Eller. Domnule președinte, domnule comisar, Cred că dezbaterea de azi cu privire la rezoluția comună uh, legată de sinergiile între fondurile structurale și Orizont 2020 reprezintă un semnal politic foarte important pentru că marchează uh, demararea discuțiilor pe marginea unui nou CFM. Trebuie să răspundem la întrebarea ce trebuie să facă Europa și ce poate să facă Europa pentru cetățenii săi, pentru a crea inovare și a genera creștere deci dezbaterea de azi este un punct de pornire foarte important și nu este doar o dis- discuție tehnică despre niște elemente de buget. Inovarea este un motor pentru economie, pentru progresul Europei. Anul trecut am operat reduceri bugetare la inovare și am schimbat unele priorități pe care deja le-am plătit foarte amar. Așadar, cred că această discuție este importantă pentru ca să avem o înțelegere mai bună asupra anumitor uh, proiecte și priorități. Nu, multe din uh, provocările model, uh, momentului nu pot fi rezolvate dacă nu abordăm uh, chestiunile structurale fundamentale, dacă nu uh, creăm uh, premisele med, pentru medicul academic și de cercetare ca să se genereze inovare. Și poate că Consiliul pentru Inovare, Innovation Council, ar uh, putea să găsească o importanță și o recunoaștere mai mare ca până acum. Doamna Cabezon, un minut acum. Grazie, signora președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, atinge acel obiectiv de 3% din PIB până în 2020 este posibil economic vorbind. Dumneavoastră aveți deci la dispoziție finanțele de la Orizont 2020 și de la fondurile structurale, de însă cum să combinăm aceste e, fonduri? Este ceea ce ne întreabă lumea în statele membre. Ați vorbit despre bune practici, foarte bine, și mă întreb la rândul meu dacă nu ar trebui să vedem dacă reglementările privitoare la ajutoarele de stat nu cumva îngreunează uh, Uh, această sinergie și coerență necesare între, uh, între Orizont 2020 și fondurile structurale. Ar trebui să avem o abordare sistematică în ceea ce privește acea uh, specializare inteligentă pentru cercetarea publică, pentru cercetarea privată de asemenea. Și în parteneriatul dintre cele două sectoare doamnă tomai un minut și jumătate. konzervativaca i reformista podržava sinergije između strukturnih fondova. doamnă președinte sinergiile între fondurile structurale și orizont 2020 sunt un subiect uh, care mă interesează foarte mult pentru că ne dorim să avem plus valoare. Orizont 2020 este un program foarte important pentru viitorul economiei europene și ambiția sa este să transforme descoperirile științifice în realizări concrete și să transforme economia noastră într-una mult mai rezistentă. Vreau să profit de această ocazie ca să spun că sunt dezamăgită de faptul că fondurile dedicate Orizont 2020 au fost, de fapt, dirijate către uh, fondul de investiții Juncker. Și aici nu vedem încă niciun fel de rezultat. Noi nu suntem de acord cu acest tip de deturnare a fondurilor și am vrea să restabiliți bugetul Orizont 2020. Uniunea Europeană și-a stabilit prioritățile foarte clar. A dorit să aibă un program pe termen lung care să încurajeze excelența în știință și o economie mai stabilă și uh, s-a dorit să nu, ca acest program să nu fie victima deciziilor politice care, prin definiția lor, sunt uh, temporare. N-ar fi trebuit să se preleveze bani din bugetul Orizont 2020 și sperăm să nu se mai întâmple și pe viitor, pentru că altfel veți face să dispară o altă politică importantă a UE. Domnul Van Miltenburg. Europa moet veel geld. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Europa trebuie să investească mult încă în inovație și cercetare. Asta va genera și creștere și locuri de muncă. Dar, deocamdată, Europa uh, este în întârziere cu aceste uh, alocări ce privește inovarea și cercetarea fiecare euro investit trebuie să genereze în cele din urmă un profit. Asta au spus-o deja și reprezentanții Comisiei. S-a spus că impactul asupra investițiilor trebuie să fie mai mare pentru fiecare ban eh, cheltuit. Și doamna comisar Crețu a spus că trebuie selectate eh, acele proiecte care ehm, vor purta uh, eh, în cele din urmă acest sigiliu, acest calificativ de proiect de excelență. Eu cred că însă nu va fi impactul atât de mare în realitate cum apare el pe hârtie. Din păcate, nici astăzi nu vedem în uh, practica cotidiană uh, excelența despre care se vorbește uh, în dezbateri. De aceea eu vreau măsuri concrete de simplificare a tuturor măsurilor, uh, aceste măsuri trebuie să fie generate nu de la niște birouri de la Bruxelles, ci trebuie generate, eh, inițiate din teren, din practica eh, cotidiană. Orizont 2020 și fondurile structurale nu sunt în scop în sine, este vorba însă de niște bani limitați cum sunt ei, care trebuie cheltuiți cu o eficiență cât se poate de mare investițiile în cercetare și dezvoltare, în inovare, trebuie folosite bine pentru a genera locuri de muncă. Domnul Omargi, un minut. Mulțumesc. Domnule comisar, de multă vreme noi solicităm aceste sinergii între fondurile structurale și programul 2020. Însă trebuie să fim atenți astfel încât aceste principii ale coeziunii să fie menținute, iar regiunile cele mai puțin dezvoltate, ca și rupurile, să nu fie văduvite de potențialul acestor fonduri uh, și al Orizont 2020. Trebuie să întrebăm de ce atâtea proiecte mici și atâtea regiuni mai puțin dezvoltate sunt așa de uh, au așa de mari probleme pentru a accesa Orizont 2020. Probabil că sunt programe mult prea mari, prea complexe și probabil că asta este cauza principală. Și cred că cea mai bună sinergie trebuie să meargă mână-mână cu o simplificare și așteptăm să vedem ce ne va spune și grupul de lucru care a fost pus pe picioare de către Comisia Europeană. Vă mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate, domnul Maragal. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Tot celebrăm aceste sinergii, tot le căutăm și atribuim uh, elemente pozitive conceptului de sinergie. Dar în uh, audierile pe, pe care le-am avut uh, până acum, Eh, se vorbește mai mult de mentalitatea de siloz, de izolarea celor care ar trebui să colaboreze și în aceste condiții eh, vrem excelență, vrem eh, sinergia între politicile de coeziune. Suntem în întârziere, șchiopătăm și cred că ducem și lipsă de responsabilitate față de exigențele momentului. Vedem că se finanțează uh, proiecte feroviare de înaltă viteză pentru pentru ca în cele din urmă să nu aibă pasageri se finanțează aeroporturi mari care nu au uh, suficient să pasageri și uh, acum înțeleg că Comisia vrea să pună capăt acestei mentalități de siloz închistate și să exploateze mai mult diferitele sin- sinergii care pot apărea. Eh, se promovează și o cooperare între diferitele regiuni care până acum nu au colaborat, nu au conlucrat unele cu altele. Să nu uităm însă că această politică comportă și unele riscuri. Trebuie să prevenim situația în care să nu putem atinge obiectivele pe care ni le-am asumat. Pentru că eh, de la o regiune la alta există mari întârzieri, mari deficite. De aceea Comisia spunea că trebuie să modificăm uh, instrumentele cu care se operează. E, foarte frumos, foarte pozitiv, dar nu e foarte simplu. Acum putem să introducem și un sigiliu, un calificativ de excelență, dar nu știu dacă asta ne va ajuta foarte mult. Se pare că interpreții au avut uh, probleme cu viteza dumneavoastră. Uh, dau oricum cuvântul doamnei Dama tot timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Sinergiile între Orizont 2020 și fondurile structurale poate să fie utile, dar să fie foarte clar cum putem să le implementăm. Fondurile structurale trebuiau să corespundă uh, cerințelor uh, regiunilor și trebuiau să existe obiective la nivel național și regional care să fie comune. Orizont 2020 trebuia să fie o garanție de excelență la nivel european. <clears throat> Și dacă este normal să se folosească fonduri structurale în regiuni pe o perioadă de șapte ani maxim, um, pentru orizont 2020 trebuiau să fie criterii concurențiale. Deci eu cred că sinergiile nu sunt deloc excelente. Sinergiile sunt utile dacă se alocă resurse neutilizate într-un program operațional, pentru că E important pentru un proiect de excelență care n-a reușit să obțină toată finanțarea din orizont 2020. Însă, dragi colegi, Uniunea Europeană este cu totul ipocrită pentru că, pe de o parte, cere să investim în cercetare și inovare și, pe de altă parte, ia 2,2 miliarde de euro din bugetul Orizont pentru a le destina proiectelor din fondul Juncker, care sunt incompatibile cu obiectivele din politica de coeziune ceea ce înseamnă că s-a făcut uh, o, o schimbare de direcție cu 360 de grade. Avem două, uh, o Europa cu două viteze și mereu regiuni foarte dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. De ce vă mai mirați că cetățenii votează împotriva Uniunii Europene? De fapt, noi singuri votăm împotriva Europei. Mulțumesc, domnul Banistă, un minut și jumătate. Domnule, doamnă președinte, domnule comisar, vă mulțumim pentru exemplele excelente pe care le-ați menționat. Dar lucrurile trebuie să funcționeze mai bine și ori sinergiile dintre Orizont 2020 și celelalte fonduri și instrumente trebuie să funcționeze mai bine. 90% din fondurile din Orizont 2020 ajunge în vechile state membre. Iar uh, doar restul ajung în, în statele membre noi. Pare să există, să coexiste aici două lume diferite. Nu este bine ca tinerii din noile state membre să emigreze către statele membre vechi. Europa este importantă Uh, și în Europa trebuie să existe un echilibru în dezvoltarea dintre regiuni. Brexitul este cel mai bun exemplu cât de, cât de dăunătoare poate fi dezvoltarea cu două viteze, pentru că există pe de o parte Londra, The City of London, și pe de altă parte mediul rural britanic care nu reușește să țină pasul. Uh, Eh, și atunci oamenii întorc eh, spatele Uniunii Europene. Trebuie să facem așa, în așa fel încât produsele și serviciile să se îmbunătățească peste tot în Europa. Și este posibil să știți. Am cheltuit deja multe mi, eh, miliarde pentru inovare, pentru specializări inteligente și așa mai departe. Și cred că uh, Eh, trebuie să avem un eh, pact veritabil pentru inovare. Așa ceva s-a mai prezentat de altfel. Eh, consiliile de inovare, așa cum le propuneți, de aceea sunt foarte oportune. Mulțumesc, colegi, spune doamna președinte după cum v-am spus, am eliminat din cauza decalajului uh, cartonașele albastre, deci dau cuvântul mai departe domnului Cozolină fără întârziere. Un minut. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Este foarte clar că discutăm despre o politică care este în practică astăzi și cu resurse puține. Printre fondurile structurale din uh, regiunile noastre, ne situăm la vreo 100 de milioane de investiții în cercetare și inovație și cam 80 de miliarde pentru orizont 2020. Deci e vorba de resurse frumușele. Resurse care trebuie să aducă alte investiții pentru relansarea inovării, pentru întreprinderi, pentru centrele de cercetare și pentru start-up-uri, pentru noile firme, mai ales cele înființate de tineri. Iată Tema de astăzi este ceva cât se poate de concret și poate ar trebui să fim atenți uh, la evoluția acestor aspecte în anii următori și mă refer la modul în care interacționează aceste două fonduri și în paralel deschidem și o cale către dezvoltarea uh, viitoare pentru a avea mai multe interacțiuni între aceste două fonduri. De pildă, asigurându-se, așa cum a spus și Comisia Europeană, uh, că firmele care nu reușesc să meargă la un uh, fond să poată să, ia, uh, să intre la fondurile structurale. Domnul Krasnodovski. Doamnă președinte, domnule comisar, obiectivul uh, sinergiilor dintre Orizont 2020 și fondurile structurale constă în uh, realizarea de excelență în domeniul științific eh, în toate statele membre pentru a se atinge obiectivele pentru 2020 pe care ne-am propus. Aceste obiective însă nu pot fi atinse în momentul în care decalajul este din ce în ce mai mare între statele membre noi și cele vechi. Statele membre noi au primit doar 15% din fondurile pentru Orizont 2020. Aici trebuie să intervină Comisia, pentru că Comisia reglementează uh, uh, promovările fondurilor și Comisia uh, realizează și auditurile cu privire la cheltuirea banilor. În, iar în ce privește fondurile structurale, există condiționalități diferite și limbajul în care sunt acestea formulate diferă foarte mult de la cele din Orizont 2020. Deci există un mare deficit în ce privește adaptarea Uh, armonizarea a acestor uh, programe, nu există suficiente automatisme care să permită exploatarea unei veritabile sinergii, de aceea așteptăm din partea Comisiei modificări, schimbări veritabile la aceste proiecte. Mulțumesc, doamna Viring, uh, un minut. Comisar, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Rezoluția de față este un exemplu bun despre cum putem să lucrăm mai bine, mai eficient. Este o ocazie să atingem atingem acele sinergii necesare între fondurile structurale și Orizont 2020. Mă bucur și mă surprinde plăcut faptul că textul actual nu afectează integritatea fiecărui program, ci arată punctele lor comune. Se sprijină astfel uh, cercetarea științifică la orizont 2020 pe criterii de excelență, însă știm bine că finanțarea nu este uh, Uh, suficientă, iar acest sigiliu de excelență demonstrează modul în care pot să intervină pe aceste proiecte de excelență fondurile structurale. Iată un exemplu pozitiv de uh, sinergie și este foarte important pentru mine să uh, pedalăm mai mult pe uh, aceste aspect, cu aceste fonduri. Dragi colegi, este o ocazie de a sprijini știința, de a stimula inovarea și deci de a promova prosperitatea și egalitatea. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Etheridge nu este prezent. Domnul Buzek are cuvântul un minut și jumătate, vă rog frumos. Domnule Buzek. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vorbim despre evaluarea la mijlocul perioadei de referință a proiectului Orizont 2020, vorbim și despre o revizuire și evaluare a programului cadru de cercetare 9, FP9. Deci trebuie să ne punem întrebarea cum stăm cu Orizont 2020, dar cum stăm și cu fondurile structurale. De ce există încă decalaj așa de mare între cele 13 state membre noi și statele vechi. S-a mai vorbit despre asta și de către antevorbitorii mei. Trebuie ca pro- proiectele care, și investițiile care se fac în cercetare și dezvoltare să fie proiecte de viitor, să se constituie un veritabil spațiu european al cercetării pentru a se atinge obiectivele pe care ne-am propus pentru 2020. Sinergiile pentru fondurile structurale și programul Orizont 2020 sunt multiple la fondurile structurale sunt posibile subvențiile din bani publici, nu însă și la orizont 2020. Pe de altă parte, nu se regăsesc în orizont 2020, de pildă, specializările și calificările inteligente, cum sunt ele posibile în cadrul fondurilor structurale. Deci avem nevoie de standarde comune pentru toate instrumentele de finanțare. În încheiere, este indispensabil ca din statele membre noi, cele 13 pe care le-am amintit, să fie cooptați mai mulți experți în forurile de specialitate, în consiliile de cercetare și inovare. Mulțumesc. Un minut, acum doamna Latoia. Mulțumesc, domnule comisar. Sunt de acord cu dumneavoastră, cu cele ce ați spus și cu propunerea Consiliului European pentru Inovare. Suntem cu toții conștienți de faptul că acum cuvintele cheie pentru folosirea eficientă a resurselor europene și mai ales într-un uh, uh, domeniu atât de strategic precum cercetarea și politica de coeziune, cuvintele cheie sunt sinergie, complementaritate, concentrare tematică pe temele prioritare. Cu alte cuvinte, toate aceste modalități încrucișate și combinate care ne permit să folosim pentru același proiect fonduri din surse diferite și de la programe diferite, pentru că trebuie să avem această capacitate de a le combina pentru a obține rezultate cât mai bune pentru dezvoltarea care se împacă cu digitalizarea, pentru cercetarea industrială, pentru revalorizarea excelenței tehnologice și așa mai departe. Cum spunea colega Cabezon Ruiz, toate aceste Uh, piste de lucru și noi uh, apreciem faptul că le-ați evidențiat, nu există încă suficiente competențe și nu știm exact cum putem să fie implementate, de aceea e nevoie de mai mult ajutor tehnic. E bine să promovați bunele practici și să putem să um, mergem în direcția cea bună. Mulțumesc un minut, doamna Mihailova. Thank you. Mulțumesc foarte mult. doamna președinte, atunci când am discutat despre aceste sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020, am abordat coordonarea și sinergia între politicile Uniunii Europene pe teritoriul Uniunii Europene. Este vorba de o dezbatere care arată că avem cu toții nevoie de aceste sinergii dacă ne dorim mai multe investiții și mai multă creștere economică. Când vorbim despre aceste sinergii, nu ne putem mărgini uh, numai la ce se petrece în cadrul Comisiei Europene. Trebuie să existe astfel de sinergii și atunci când se pune în practică, când se implementează în teritoriu aceste programe, dar și sinergie când vine vorba de comunicarea Uh, rezultate în diferitele proiecte. Numai astfel vom putea să avem rezultate tangibile, mai multe locuri de muncă și o creștere economică. Mulțumesc foarte mult, domnul Valcaser. Urmează un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Comisia oferă niște orientări teoretice pentru exploatarea sinergiilor dintre fondurile structurale și programul Orizont 2020. Aceste fonduri sunt uh, dotate cu mijloace financiare extraordinare, dar uh, sinergia nu provine din uh, dotă, ci provine din bună administrare și din evitarea unor cheltuieli care nu sunt eficiente. Tocmai de aceea trebuie să promovăm excelența în diferitele specializări inteligente, trebuie să promovăm programe care se bazează pe programe anterioare de succes. Dar nu putem ca ceea ce se finanțează din aceste uh, fonduri și din fonduri de la nivel național să ajungă să uh, fie uh, practic acțiuni desfășurate cu ajutare de stat. Deci dacă se interzice așa ceva, atunci nu, nici nu putem folosi și accesa toate fondurile din Orizont 2020. Europa noastră are nevoie de mai multe IMM-uri inovatoare pentru a genera creștere. Nu vorbim doar despre Bruxelles și unele regiuni bogate, ci vorbim și despre insulele Canare și despre alte regiuni mai îndepărtate care au, de, au promovat deja proiecte de mare succes și au generat deja locuri de muncă. Societatea bazată pe cunoștințe, pe informație, este mai mult decât doar o sumă a tuturor agenților economici. Trebuie să facem astfel încât niciun euro care a fost băgat în finanțarea unor proiecte să nu fi fost cheltuit fără un rost, fără un profit. Sinergia întotdeauna este un aliat bun al nostru. Mulțumesc. Urmează domnul Boștinaru, un minut jumate. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați menționat proiectul e-light, nu numai pentru că m-ați inspirat pentru a-mi schimba complet discursul, dar ați vorbit despre o poveste de succes în Europa, acolo unde sinergiile dintre fondurile structurale uh, și Orizont 2020 au produs miracole. Acest proiect uh, e-light, Extreme Light Infrastructure, este pus uh, la punct astăzi în România și Cehia. Este vorba de un proiect uh, foarte eh, mare și foarte complex, cel mai mare de acest gen în Europa, dar este și un proiect foarte avansat din punctul de vedere al cercetării avansate uh, Uh, fundamentale în toată lumea. Acest proiect va transforma Europa într-un vârf de lance uh, în ce privește cercetarea în fizica um, aplicate. În România, la Măgurele, vom primi peste, 100, peste 600 de cercetători din statele membre, precum și din țările terțe și astfel vom uh, ajunge la un proiect similar cu cel de la CERN. Iată de ce salut acest aceste sinergii și sunt foarte mulțumit că uh, vorbim despre țara mea, vorbim despre Uniunea Europeană, vorbim despre sinergii și este extraordinar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum, domnul Rubic are un minut și jumătate. Mrs. Vice President uh, Mary McInnes. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doamna vicepreședinte McInnes uh, a colaborat cu noi în Comisia STOA. Pentru, noi avem sarcina pentru uh, a elabora strategii și noi reglementări pentru tehnologie care vor avea, apăra până în 2050. Cum putem investi în uh, startup-uri, în spin-off-uri? Uh, nu cred că trebuie să dezbatem uh, pentru asta cum putem să oferim ceva pentru ca toată lumea să fie ținută în sărăcie. Nu. Există o posibilitate ca prin fondurile ă, structurale să creăm cadrul pentru realizarea de noi locuri de muncă. Suntem și acționăm într-o lume globală și trebuie să ținem cont de think tank-urile din lumea aceasta care ne ajută, ne, să ne spun cum putem să ajutăm pe oameni să-și găsească un loc de muncă, cum pot oamenii ajunge să-și întemeieze o întreprindere proprie. Eu cred că think tank-urile pot să ne ajute să obținem ce vrem. Tocmai de aceea cred că specializarea inteligentă trebuie să fie o prioritate foarte clară Uh, pentru că aceste specializări inteligente pot uh, face uh, să se suprapună cererea de locuri de muncă și calificările din populație. Vă mulțumesc pentru introducerea acestui nou concept. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, doamna Cumpula Natri, timp de un minut acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știința ne permite să construim viitorul. Știința la nivel înalt nu trebuie să se oprească la granițele unei țări, ci din potrivă trebuie să beneficieze de cooperarea tuturor oamenilor de știință din cât mai multe state membre și de la cât mai multe companii ca să stimuleze economia. Dacă mă gândesc la revoluția digitală, este suficient uh, să-mi dau seama cât de multe locuri de muncă s-au creat uh, în uh, țara mea și, în general, în zona Mării Baltice. Nu trebuie să uh, um, oprim singuri creșterea economică în Uniunea Europeană, um, tăind din bugetul Orizont 2020. Trebuie să favorizăm cercetarea de calitate. Fondurile de coeziune permit Uh, um, regiunilor care sunt mai sărace sau care sunt în întârziere să le prindă din urmă pe celelalte. Și acum că Regatul Unii se pregătește să părăsească Uniunea Europeană, să nu uităm că noi trebuie să ne gândim cum putem să ne descurcăm pentru ca britanicii să continue să coopereze cu noi în domeniul științific. Domnul Bogovici. Eh, Mulțumesc foarte mult, eh, domnule vicepreședinte. Am mai vorbit despre inițiativa pentru tineri. Președintele Comisiei ne-a explicat care sunt rezultatele de până acum eh, ale EFSI. Acum discutăm despre Orizont 2020 și despre fondurile structurale. Deci discutăm de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a aboli sărăcia. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, încercăm să facem progrese în acele domenii în care chiar există oportunități pentru Europa. Specializarea inteligentă eh, devine o realitate tot la fel cum eh, Orizont 2020 se impune și dacă ne uităm pe rezultate, vedem că vechile state membre folosesc peste 95% dintre fonduri, deci aici este o mare problemă. Lansez un apel către Comisia Europeană să facă ceva pentru a sprijini mm, și a ajuta statele membre mai noi pentru ca și ele să poată să profite atât de politica de coeziune cât și de Orizont 2020. În caz contrar, asta va adânci problemele. Mulțumesc, doamna Rodriguez. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dragi colegi, este foarte important să existe și să fie realizate sinergii între regiunile europene, dar și între regiunile europene și entități internaționale. Trebuie să existe de aceea un consens între regiunile europene. Vreau să întreb pe domnul comisar, cum pot fi avantajate sau dezavantajate anumite state membre în ce privește accesul la aceste fonduri de coeziune? Problema este că de multe ori știința este la cheremul consiliilor ECOFIN. În Portugalia au doar 0,2% din buget au rămas pentru cercetare și dezvoltare. Cum putem să-i convingem așadar pe cei care au votat stânga că politica neoliberală nu va continua? Colegii trebuie să știe că Portugalia a fost deja defavorizată față de alte țări uh, și față de piețe și și Ecofinul ar trebui să știe asta. Mulțumesc. Timp de un minut, doamna, domnule Vangdovski. Comisarul, sinergia Vă mulțumesc. Sinergie este un cuvânt frumos. Înseamnă eforturi conectate, mai degrabă decât uh, risipite. Noi trăim într-o economie unde inovarea joacă un rol important. Însă, nu trebuie ca cercetarea și inovarea să se concentreze doar în nordul Europei sau în vestul său. Țările care folosesc fondurile de coeziune ar putea și ele să folosească uh, într-o mare măsură uh, fondurile din orizont 2020

Mulțumesc, doamnă președinte. Programul Orizont 2020 eh, este menit să împlinească strategia UE 2020 prin îmbunătățirea cercetării și dezvoltării în statele membre. Cuprinde eh, un pachet de circa 16 miliarde de euro și ajută statele membre să-și uh, dezvolte industria și economia circulară. Există uh, demersuri pentru îmbunătățirea continuă a uh, cadrului în care se desfășoară acest proiect și există o asistență pentru IMM-uri care accesează fonduri de aici. Unele state membre, între care și Grecia, trebuie să uh, își crească fondurile alocate cercetării și dezvoltării și trebuie să investească mai mult cu bani din sfera publică. Mulțumesc, spune doamna președinte, domnul și un minut. Sinergie. Mulțumesc, doamnă președinte. Sinergie este, cum spunea și colegul meu, este un cuvânt foarte frumos. Îl folosesc și eu destul de des în uh, discursurile mele politice. Însă aici aș vrea să vă spun că trebuie să fim prudenți. Am putea foarte bine să finanțăm proiectele din Orizont 2020 cu fonduri din uh, politica de coeziune, dar să nu uităm și Banca Europeană de Investiții și de ce nu și fondul Juncker? De ce să nu folosim acum fondul Juncker pentru a finanța proiecte de uh, mare anvergură din orizont 2020? Mai ales uh, tot ceea ce vizează infrastructura din noile state membre. De ce să nu găsim uh, o formulă, o sinergie pentru a um, um combina fonduri din toate sursele disponibile atunci când avem nevoie de ele? Mulțumesc! domnule comissário a comissão vem hoje aqui falar nos de sinergias între rural și orizont. două mii douăzeci a mesma. comisia ne vorbește despre sinergii. vorbim despre sinergii între aceste programe și uh, fonduri și, pe de altă parte, Portugalia a suferit din cauza unor sancțiuni absolut inacceptabile și amenzi pentru Portugalia. La fel de inacceptabile pe când această țară a participat și contribuit la al șaptelea program cadru. Este, deci, uh, o țară care a finanțat știința celor mai bogați și, pe de altă parte, a suferit din cauza sancțiunilor pe această cale. Portugalia este o țară mândră și nu vrea să meargă cu, mâna, cu căciula uh, în mână pe lângă Comisia Europeană uh, iar uh, este foarte clar că capitalurile și dobânzile sunt ceea ce sunt și noi nu vom ceda în fața șantajului Comisiei Europene care este absolut intolerabil. Nu putem să continuăm să facem ca poporul portughez să sufere în, acești, în același fel. Domnul Novakov, un minut. Точно както в приказките за малките деца знаем... Мултимеск. А când analizăm анализам bugetele, ne дам сяма, că Banii trebuie să fie folosiți cu chipzuință. Acest lucru este valabil și pentru proiectele finanțate din Orizont 2020. Numai dacă vom folosi toate instrumentele, uh, vom putea să atingem cele mai bune rezultate. Orizont 2020 are un mare potențial de sinergie cu fondurile structurale, uh, pentru că uh, pentru Orizont 2020 avem câteva miliarde, pentru fondurile de coeziune avem 350 de miliarde. Dar să nu cădem într-o capcană, pentru că nu știm întotdeauna cum să uh, combinăm aceste investiții. Procedurile sunt complicate, birocrația este foarte mare. Avem nevoie de un uh, bun uh, amestec între credite și um, instrumentele financiare. să vedem cum putem să combinăm cele 500 de programe uh, diferite. Dar eu cred că vom avea din ceea ce mai multe uh, exemple pozitive. Mulțumesc acum are cuvântul domnul uh, comisar Mădeiaș. Thank you very much, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, stimați deputați, pentru o discuție, o dezbatere foarte interesantă. Mi s-a părut interesantă pentru trei aspecte. Mai întâi, uh, Pare că uh, suntem cu toții de acord în legătură cu importanța sinergiilor care generează mai multă știință, mai multă inovare și cercetare. În al doilea rând, se pare că uh, diferitele proiecte și instrumente s au uh, dovedit și-au consacrat eficacitatea. Și în al treilea rând, uh, se pare că suntem de acord și că trebuie să facem mult mai mult decât până acum. Este vorba de un efort de echipă ce trebuie susținut și în continuare și care implică Parlamentul, diferitele servicii ale Comisiei, Parlamentele și autoritățile la nivel național și așa mai departe. Deci trebuie să exploatăm și mai multe sinergii, trebuie să putem gândi în afara șabloanelor obișnuite, pentru că doar așa putem obține rezultate diferite de cele prezente. Deci aveți angajamentul meu și angajamentul doamnei comisar Crețu că vom continua să depunem eforturi Eh, crescute pentru a îmbunătăți parametrii despre care am vorbit astăzi. Și pentru asta avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Sunt foarte bucuros pentru toate comentariile, toate întrebările formulate și vă asigur că toate acestea eh, vor fi eh, hrana și imbolt pentru munca noastră în viitor. Vă mulțumesc pentru ideile pe care ni le-ați oferit și pe care ni le vom însuși pentru ca împreună să putem genera într-adevăr acele rezultate pe care le așteptăm. Mulțumesc pentru discuție. Mulțumesc, domnule comisar.